Ok, grazie. Buon pomeriggio a tutti. Vi ricordo che la nostra riunione è trasmessa come al solito in streaming sul sito del nostro. Bun venit tuturor la ședința noastră de astăzi. Pe 12 noiembrie ați primit ordinea de zi pentru astăzi. Cum s-a solicitat de către raportor, vă propun să amânăm discutarea raportului Paul Orangel în ce privește dreptul de inițiativă legislativă a Parlamentului European. Am uh, solicitat de asemenea amânarea raportului în ce privește acordul interinstituțional. Iată de ce dezbaterea despre descărcarea de gestiune 2019 va fi dezbătut în a doua parte a ședinței de astăzi. Astăzi avem interpretare în nouă limbi, engleză, franceză, italiană, germană, olandeză, spaniolă, portugheză, finlandeză și română. Pentru ca interpreții să lucreze în, ca, ca, în condiții bune, este important să respectați uh, ghidul primit pentru participări. Intervențiile prin telefon sau uh, doar audio nu vor fi interpretate. Puteți să vă vorbiți limba maternă, dacă este prevăzută astăzi în program în limbile precitate. Vă invit să nu citiți intervenția dumneavoastră, interpreții de G-Link vă mulțumesc cu anticipație. Apoi, există măsuri obligatorii. Portul măștii este obligatoriu în toate ședințele Parlamentului European, în clădirile Parlamentului. Dacă doriți să luați cuvântul, trebuie să apăsați butonul Raise Hand ridicați mâna. Dacă lumina este galbenă, înseamnă că trebuie să așteptați și apoi, când butonul speak devine albastru, în 3 secunde devine roșu și puteți în sfârșit să vorbiți. Înainte de a începe o informație suplimentară, am decis să amânăm raportul González Pons în ce privește acordul interinstituțional. Acesta, cum știți, face parte din pachetul în ce privește cadrul financiar multianual și fondul de redresare momentan blocate la nivel de Consiliu. Din acest motiv, am solicitat o reuniune extraordinară luni 23 noiembrie, în cazul în care Parlamentul dorește să voteze acest pachet în plenara de săptămâna viitoare. Trebuie să fim pregătiți pentru orice eventualitate. Tocmai de aceea există Uh, planificat o videoconferință, iar dacă în această seară Consiliul sau în zilele care vin va găsi un acord, conferința președinților Parlamentului European va putea decide să supună la vot întregul pachet săptămâna viitoare în plen. În ședința de luni, coordonatorii au decis că în ce privește legea electorală europeană, raportul din proprie inițiativă va fi preluat de Dominic Suisa de la Socialiști, avizul Comisiei Jurii ce privește caracterul adecvat al regla, reglementărilor UE, coordonatorii au decis că să fie comisia noastră cea care exprimă un aviz. Suntem în contact cu colegul Vasquez în acest sens. Așteptând procedura în scris a coordonatorilor, grupul ID și-a exprimat interesul, în special domnul Anemans. Apoi vom adopta a aproba procesul verbal din datele de 14 iulie, 27 august și 1 septembrie. Dacă nu există obiecții, aceste PV-uri se consideră adoptate. Acum trecem la reuniunea comună împreună Comisia Jurii Este o prezentare de studiu organizată de Departamentul Tematic pentru Drepturile Cetățenilor și Afacerilor Constituționale. Consolidarea transparenței și integrității în instituțiile UE prin înființarea unui organism de etică independent al UE. Raportor este colegul Daniel Freund. Îi mulțumim pentru angajament, pentru eforturile depuse, pentru ca instituțiile noastre să devină mai transparente. Eh, ținând seama de experiența lui în cadrul Asociației Transparency International, este un atu, firește, și eh, dumnealui e un expert. Îl salut și eh, pe colegul Vasquez la de la Comisia juri, precum și toți deputații, membri ai Comisiei juri prezenți la ședința noastră. Vor, mm, am comandat aceste studii pentru a aprofunda tema. Primul raport vizează politicile privind conflictele de interes și cel al doilea uh, raport uh, cerut de noi în AFCO, consolidarea transparenței și uh, integrității în uh, instituțiile UE prin înființarea unui organism de etică independent la nivelul UE. După cele două prezentări va avea loc un schimb de opinii pe marginea acestor două rapoarte, la care uh, va participa și domnul Stefan Sejurne, raportor din partea jurii. Solicit tuturor oratorilor să-și respecte timpul de vorbire. Începem cu experții. Profesorul Christoph Demke, profesor de gestiune publică la uh, în uh, Finlanda și ne va prezenta studiul despre conflictul de interes. Îi dau cuvântul profesorului Demke, care are maxim 12 minute la dispoziție. Vă rog. Yeah, good afternoon. I hope you can Bună ziua, sper că mă vedeți și mă auziți. E o plăcere pentru mine să fiu aici. Am 12 minute, e adevărat. Uh, înseamnă că trebuie să fiu foarte succint și precis și nu am să folosesc foarte probabil prezentarea mea PowerPoint pentru că pur și simplu ar dura mult prea mult. Și atunci permiteți-mi să încep prin a vă spune de ce sunt aici și ce am făcut noi, raportând uh, ce am făcut noi pe tema conflictului de interese. Am avut o analiză comparativă în ce privește eficacitatea politicilor uh, privind conflictul de interese. Funcționari superiori din instituțiile europene, 18 țări au participat în ciuda pandemiei de corona. Președinția portugheză a anunțat deja că va continua discuțiile pe această temă. Pe scurt, care este rezultatul principal al uh, sondajului nostru? Nu sunt foarte sigur dacă e o engleză corectă, dar aș rezuma rezultatele spunând că că e vorba de o extindere ineficace a politicilor de etică. Ori noi avem disperată nevoie să vorbim mai puțin de nevoia de politici noi și să ne concentrăm mai mult pe instituționalizarea eficace, implementarea, aplicarea politicilor de etică și tot ce ține de conflictele de interes. Ce am aflat noi? Cum am spus, am solicitat um, guvernelor din 18 state membre dacă s-au ciocnit de probleme de conflict de interes și am găsit că guvernele în ultimii 15 ani au introdus mai multe reguli, mai multe politici în ce privește conflictul de interese, au introdus standarde mai stricte privind conflictele de interese și, în mod constant, adaugă elemente noi în ceea ce am putea numi o complexificare a politicilor ce țin de conflictul de interese. Ori, asta nu este și un indicator al eficacității acestor reguli. Dacă introduci mai multe reguli și politici, standarde mai stricte, intenția sigur că e aceea de a evita uh, și de a reduce uh, conflictele de interes, însă cu cât ai mai multe reguli, cu cât uh, standardele sunt mai dure, cu atât e mai probabil și ca acestea să fie încălcate. Ca atare, și sancțiunile trebuie să sporească, însă comportamentul etic nu sporește uh, în aceeași măsură, din păcate. De unde? Uh, un cerc vicios a tot mai multe reguli, tot mai puțin uh, respectate. Ce am mai observat noi în ultimii ani este că politicile de etică uh, devin tot mai politizate. Tot mai multe scandaluri ies la suprafață. Deci, din punct de vedere politic, toate acestea devin tot mai uh, vizibile și devin chiar o armă pe arena politică. Și, încă o dată, nu sunt neapărat un indicator de eficacitate ce mi se pare mie deosebit de important în contextul discuției despre un nou organism pentru integritate la nivel UE, ultimul studiu comparativ în ce privește eficacitatea politicilor de conflict de interes sub um, președinția polonă în 2012. La vremea respectivă, Concluzia a fost că țările sunt mai ales interesate de adoptarea de noi politici, de noi reguli, dar nu sunt neapărat interesate și de administrarea acestor politici, de implementarea lor în mod eficace. În concluzia, deci, la vremea vreme a fost că aceste politici sunt ineficace câtă vreme nu uh, ne pasă de implementarea lor. Acum imaginea este diferită. Un prim element a fost dezamăgitor. Când am întrebat ce știți despre evoluția conflictelor de interese, am primit răspunsuri foarte strane din partea statelor membre, în care ne se spuneau, păi, habar n-avem, nu știm, nu colectăm date în acest sens. Uh, la fel în ce privește corupția. Nu evaluăm conflictul de interese și politicile aferente. Deci nu vă putem răspunde, domnule, um, dacă conflictul de interese e un fenomen sporit sau nu. Cu toate acestea, în experiența noastră, în ziua de azi, țările încep să investească în managementul etic au tot mai multe organisme de etică, există o proliferare a acestor tipuri de instituții și, în sfârșit, și a implementării politicilor. Dar monitorizarea acestora, acestor reguli de conflict de interese, rămâne ineficace. Și putem vedea acest lucru când vine vorba de rolul ministerelor. Ați auzit, uh, i-ați auzit pe comisari. Multe țări au admis, au recunoscut că e foarte deficient urmărirea conflictului de interese chiar în cazul miniștri, miniștrilor, pentru că există uh, o reticență politică în a analiza aceste cazuri ale ministrilor și există o mare toleranță în ce privește conflictele de interese în care sunt implicați miniștri. Aceasta a fost una din probleme. Cealaltă este că adesea când te adresezi în mod direct unui ministru și au un serios conflict de interese, <laughs> în mod automat, uh, ei vor răspunde, el va răspunde, nu am o problemă, nu am un conflict de interes, pot să gestionez uh, situația. Însă, adesea ei își supraestimează capacitatea de a-și uh, uh, gestiona conflictul de interese. În concluzie, noi credem că astăzi, după atât de mulți ani de cercetare în domeniu, e limpede că autoregularea conflictului de interese nu funcționează și deci că e nevoie de o monitorizare externă și independentă a conflictului de interese. Din cauza asta, în studiul nostru am uh, formulat recomandări concrete în ce privește rolul Parlamentului European, numirea uh, comisarilor pe viitor, dar și, cel mai important, nevoia unei instanțe care, în mod independent și din exterior, să monitorizeze uh, conflictul de interese în statele membre și la nivelul Uniunii Europene. Sigur că am analizat și studiul colegului meu, profesorul Frișut, și uh, din această perspectivă uh, susținem și recomandările formulate de colegii noștri care au lucrat pe celălalt studiu. Um, Cred că am respectat cele 12 minute acordate, fără a mă folosi de prezentarea PowerPoint. Vă mulțumesc pentru atenție. Grazie mille. Mulțumim foarte mult, domnule profesor. Într-adevăr, de a fi respectat timpul de vorbire, ați fost foarte eficace în prezentarea dumneavoastră. Acum am să-i dau cuvântul domnului profesor Frișud, profesor la Innsbruck. Uh, aveți cuvântul tot pentru 12 minute, vă rog. Uh, thank you very much, uh, Chair, for giving me the word. Uh... Vă mulțumesc, domnule președinte, că mi-ați dat cuvântul. Stimați membri ai Parlamentului European, Uh, titlul studiului meu este Întărirea transparenței și a integrității prin intermediul unui nou uh, organism de evaluare etică independent. Care e punctul de plecare? În mod evident, uh, distanța geografică creează distanță emoțională, în special în cazurile precum Uniunea Europeană. Uh, Scandalurile din trecut au redus încrederea cetățenilor în Uniunea Europeană și iată de ce momentul actual în care nu ne confruntăm cu uh, scandaluri ar fi unul propice pentru crearea acestui organism. Există referințe numeroase în legislația europeană la etică. Iată de ce acum e momentul să se treacă la acte, așa cum spunea și antevorbitorul uh, meu. Iată de ce consider că e nevoie de un organism independent uh, comun uh, de valoare etică care să înlocuiască abordarea de autoreglementare. Punctul de plecare a acestui studiu a fost analiza, o analiză uh, a instituțiilor europene, articolul 13 aliniatul 1, plus ECOSOC, uh, Comitetul Regiunilor și altor, uh, alte organisme enumerate aici. Nu am pus agențiile europene în slide pentru că nu aveam loc, dar asta nu înseamnă că ele nu ar trebui să intre în domeniul de, de activitate a acestui organism în uh, paranteze pun uh, numărul paginilor din uh, raportul meu, asta pentru cei care caută informații suplimentare. În Franța avem un organism responsabil, în Irlanda există o lege care ar putea servi drept sursă de inspirație și în Canada, în Canada există un organism dedicat uh, evaluării etice cum ar trebui să arate organismul. Sugerez, sugerez uh, șapte membri permanenți și patru de rezervă, uh, susținuți de un personal de circa 50 de persoane, uh, printre care să se numere și ofițerul de etică. Bineînțeles, toți acești membri trebuie să fie înalt calificați bineînțeles, activitatea lor uh, anterioară trebuie și ea să fie luată în considerare, la fel ca și pregătirea și uh, diversele angajamente. pentru a întări independența organismului, pornind de la o comparația uh, juridică, propun ca acest organism să aibă o durată de viață de șapte ani. Acest organism trebuie să poată avea uh, anchete din proprie inițiativă, dar trebuie să poată fi și sesizat uh, Misiunile sale trebuie să, se, să fie aceea de prevenție, de monitorizare, investigare și, bineînțeles, toți membrii și angajații instituțiilor acoperite de mandat ar trebui să facă obiectul acestor, acestor anchete bineînțeles, conflictul de interese, declarațiile de interese, ușile tura, uh, turnante, uh, activitatea lobbyistică, etc., trebuie să fie analizate de acest uh, organism. Eu sugerez crearea unui nou organism, dar, bineînțeles, organismul acesta ar trebui să coopereze cu Ombudsmanul European, cu OLAF, dar și cu Curtea de Conturi pentru a folosi, pentru a crea sinergii cu structurile deja existente. Cum anume trebuie creat acest nou organism? Sunt multe posibilități pe care le-am eliminat din diver, diverse motive. Clauza de flexibilitate, mai mult ca sigur nu ar fi o bază, un temei juridic uh, solid, pentru că e nevoie de una, unanimitate la nivelul Consiliului. În plus, acest, uh, această clauză este mult prea vagă. Iată de ce eu sugerez un acord interinstituțional pentru uh, înființarea acestui organism de evaluare etică independent. Bineînțeles, acordul interinstituțional nu este suficient, trebuie să meargă mână în mână cu adoptarea de uh, noi reguli. Sugerez de asemenea și adoptarea unui model de cod de conduită care să meargă mână în mână cu acest acord interinstituțional. Iar uh, dacă în mandatul acestui organism vor intra și alte uh, instituții precum BEI, bineînțeles, uh, acest model de cod de conduit ar putea fi îmbunătățit, îmbogățit în funcție de nevoile care decurg din diversele anchete. Conform doctrinei Moroni a Curții Europene de Justiție. Genul acesta de delegare a, a responsabilităților este posibilă, bineînțeles trebuie să se, gândească, să se găsească garanțiile necesare, spre exemplu, această, acest organism nu poate nici pe departe înlocui controlul exercitat de Curtea de Justiție și, bineînțeles, acest organism de etică ar fi obiectul jurisprudenței CEJ. De ce? Pentru că asta ar uh, duce la necesitatea unei amendări a uh, legislației primare a Uniunii Europene, uh, Bineînțeles, așa ceva uh, face obiectul unanimității la nivelul uh, Consiliului și, prin urmare, ar fi foarte dificil de obținut. Notez aici că există totuși nevoia de amendamente la nivelul legislației secundare a Uniunii Europene. De ce? Pentru că deciziile acestui organism pot fi obligate, obligatorii pentru instituțiile participante, dar pentru alte instituții s-ar putea să nu fie uh, suficiente sau obligatorii. Uh, există Uh, instituții în care regulamentele privind personalul ar putea uh, acoperi sau ar putea îmbrățișa acest uh, organism independent, dar există alte reguli care nu îl îmbrățișează. Iată de ce spun că legislația primară nu, a Uniunii prim, Europene nu trebuie schimbat, schimbată, ci doar anumite uh, părți ale legislației secundare ar trebui să fie uh, modificate în linia doctrinei Meroni. Conform uh, rezoluției Parlamentului din 2017, sunt de acord că instituțiile UE trebuie să uh, să uh, um, vizeze, să, să încerce să îndeplinească cele mai înalte standarde de transparență, responsabilitate și integritate. Prin urmare, în propunerea mea nu fac nimic altceva decât să reiau până la urmă ideile incluse în această rezoluție. Studiul acesta pune cap la cap la uh, mecanismele deja existente la nivelul instituțiilor europene, cele pe care le-am menționat deja, dar mai mult decât atât e important să ținem cont de faptul că există abordări diferite uh, în diverse alte instituții, de altfel instituțiile în reglementările lor se inspiră unele de la celelalte. Iată de ce consider că toate mecanismele acestea deja în vigoare ar trebui să fie uh, toate, toate aceste reguli ar trebui să fie plasate în mandatul unui organism independent. Lucrul acesta este fezabil. Mai mult decât atât, uh, se pot stabili standarde mai înalte care ar trebui să fie uh, să fie urmărite de acest organism de evaluare etică independent Uh, și aceste ambiții mai uh, înalte ar merge până la urmă mână în mână cu abordarea canadiană, care nu face nimic altceva decât să sugereze respectarea celor mai înalte uh, standarde etice. Iată, aceasta este versiunea pe scurt a, rezultatul, a raportului meu, al studiului meu și aștept cu nerăbdare întrebările dumneavoastră. Mulțumesc! Bine, grazie, grazie caro professore per il suo contributo. Mulțumim mult pentru intervenția dumneavoastră, domnule profesor. Acum urmează colegii de la AFCO și de la jurii. Începem cu prietenul nostru, Daniel Freund, 3 minute. Vă mulțumesc, domnule președinte, le mulțumesc celor doi uh, profesori pentru eforturile lor. Aceste studii, într-adevăr, sunt importante pentru activitatea noastră. Ne pare rău, domnule Freund, uh, calitatea sunetului dumneavoastră nu este foarte bună, prin urmare interpreții nu pot să vă urmărească intervenția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 Atunci, încă o dată, mulțumesc celor doi profesori pentru uh, eforturile lor excelente. Studiile acestea sunt o bază bună pentru dezbaterea noastră. Iată, acum începem uh, să lucrăm la această propunere de creare a unui organism de evaluare etică independent pentru instituțiile europene. Domnule Demche, sunt de acord cu unele dintre lucrurile spuse de dumneavoastră. Uh, în loc să venim cu reguli mai noi și mai stricte, ar fi bine să, ne, să vedem în ce măsură regulile deja existente sunt aplicate. În ultimii uh, câțiva ani uh, știm prea bine la Parlamentul European, dar și în celelalte instituții europene au apărut coduri de conduită. De 10 ani încoace în Parlamentul European și Comisia Europeană are un cod al său de conduite și uh, au existat cazuri de încălcare a acestor reguli în trecut, dar rare ori uh, nelegiuiții au fost uh, într-adevăr trași la răspundere. Iată, dumneavoastră vorbeați despre toleranța la încălcări și eu uh, trebuie să recunosc că această toleranță există uh, în, într-o oarecare măsură și la nivelul instituțiilor europene. Iată de ce am avea nevoie de acest organism uh, independent. Întrebarea mea pentru dumneavoastră este următoarea. Dacă creăm acest organism, așa cum spuneați dumneavoastră, domnule profesor Frișolt. Cum anume credeți că ar trebui să procedăm? Dacă folosim acordul interinstituțional, atunci, din câte înțeleg eu, instituțiile nu vor avea neapărat uh, puterea de a cere documente, de a stabili dacă vorbim despre un conflict de interese sau nu. Prin urmare, cum ar putea uh, funcționa totul? A doua întrebare. Recomandările făcute de un asemenea organism, în ce măsură ar trebui să fie ele publice? Sau uh, ce credeți că ar trebui să facă acest organism să vină cu recomandări sau să ia decizii? Sau sunt uh, recomandări care să fie adresate colegiului comisarului sau președintelui comisiei uh, mai degrabă decât o decizie? Și a treia întrebare. Credeți că ar fi uh, facilă combinarea la nivelul acestui organism a codului de conduit, așa cum uh, este, există el la nivelul uh, Parlamentului European? Din păcate, legătura vorbitorului s-a întrerupt. Deci, revin. Cum poate fi combinată supravegherea codului de conduită Uh, la nivelul Comisiei, la nivelul uh, Parlamentului uh, cu acest regulament privind personalul. Mulțumesc! Încheiaseră sau pur și simplu s-a, întrerupt legătura? Da, intervenția se încheiasă. La parola alla relatrice Iuri. Urmează Stefan Sejurne din partea jurii. Merci, monsieur le président. Merci, uh... Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc de altfel ambilor uh, profesori pentru această prezentare și mulțumesc și pentru această inițiativă între cele două comisii. E foarte bine că putem conlucra. Și Mulțumesc deci și celor care au intervenit, experților. E clar că e o analiză care începe să fie împărtășită în cadrul uh, Comisiei Jurii și altor comisii, tocmai pentru a permite transparența, pentru a depolitiza această dezbatere referitoare la um, conflictul de interese, um, de a regândi felul în care analizăm acest element în context european. Comisia Juri își dorește să își consolideze rolul în analiza conflictelor de interese pentru comisari. Și, personal, eu sunt extrem de favorabil realizării acestei analize și a unei politici de însoțire, de monitorizare a acestor conflicte de interese. Și această politică de însoțire poate avea o latură preventivă, prealabilă, tocmai pentru a preîntâmpina viitoare cazuri. Aș avea câteva uh, întrebări de formulat pentru experții noștri, domnule președinte, întrebări foarte concrete. Mai întâi în ceea ce privește felul în care definim conflictul de interese. Cum anume acest lucru poate fi făcut uh, din, din perspectiva jurisprudenței europene? Putem utiliza, spre exemplu, și definițiile din cadrul OCDE, pentru că nu sunt exact aceleași precum cele cuprinse în legislații naționale. Deci cum am putea să facem acest lucru la nivel european? Apoi, declarația de avere reprezintă un element din, din uh, conflictele de interese, însă pentru asta e nevoie de prerogative, de competențe față de administrațiile naționale, spre exemplu cele fiscale. Aș vrea să știu, după părerea dumneavoastră, cum anume am putea solicita o astfel de declarație de avere fără să avem în momentul de față acces la informațiile pe care le pot oferi serviciile fiscale în momentul de față. Deci, care ar putea fi eficiența analizei noastre? Și încă o întrebare, poate mai degrabă referitor la structură ca atare. Dacă ne puteți spune mai în detaliu de ce anume ar trebui un nou organism și de ce să nu ne mulțumim cu ceea ce avem deja. Mă gândesc, spre exemplu, la OLAF, am putea să-i consolidăm competențele. De ce ne-ar trebui ceva specific, un organ, un organism uh, specific și de ce să nu putem implementa acest lucru în cadrul unei structuri sau agenții care există deja. Am avut tot felul de dezbateri în Parlamentul European referitor la acest lucru, deci referitor la ideea de a crea din nou o agenție sau un organism european suplimentar. Dacă ați putea doar să justificați acest lucru, care ar fi argumentele în favoarea creării, instituirii unui nou organism? Mulțumesc foarte mult! Grazie al uh, relatore. Mulțumesc foarte mult! raportorului din partea jurii și acum vom trece la raportorii din umbră AFCO și jurii. Vom începe cu, cu domnul Rainer Wieland, raportor fictiv pentru PP în cadrul Comisiei AFCO. Vă rog, aveți cuvântul. Vielen Dank, bin ich zu hören? Mulțumesc, mă auziți? Mulțumesc, domnule președinte. Mă auziți? Mă vedeți? Vă mulțumesc pentru aceste prezentări deosebit. Vă mulțumesc. Îmi cer scuze că am întârziat. Uh, vin de la o altă ședință, dar să știți că știu despre ce s-a vorbit. Da, e important ca regulile deja existente să fie aplicate. Întrebările mele sunt uh, fundamentale, <laughs> mai degrabă. Întrebările și răspunsurile pe care le oferiți dumneavoastră, cum pot fi ele integrate în principiul împărțirii puterilor? Avem Parlamentul, avem Comisia, avem Banca Centrală, avem și Curtea de Conturi. Așadar, organisme care sunt uh, diferit, uh, sunt interdependente, dar diferit interdependente unele de celelalte. Și cum anume poate fi uh, rezolvată această diferență printr-un singur, printr-un singur organism? cum putem pune în aceeași oală Parlamentul European cu Banca Centrală, cu OLAF, dar și cu Comisia Europeană, care până la urmă controlează celelalte instituții. A doua întrebare. Regulile diferite au greutăți diferite. Dacă mă uit uh, la statutul europarlamentarilor, acest statut uh, își are rădăcinile în legislația europeană. Pe de altă parte, comisarii uh, sunt guvernați de reguli pe care le-au creat ei. Prin urmare, putem să supunem instituții atât de diferite unui asem, uh, uh unui singur organism, fie el uh, independent? Nu știu dacă un asemenea organism de valoare etică, fie el și e independent, ar putea neapărat să evalueze uh, regulile de etică nescrise, care totuși există la nivelul instituțiilor și care până la urmă sunt importante. Deci mă întreb în ce măsură, în contextul acestor reguli scrise și nescrise, uh, organismul de evaluare ar putea să aibă o greutate. După aceea, să nu uităm că există acele cazuri care nu sunt uh, deloc fondate, întemeiate din punct de vedere juridic, dar care pot avea un efect nefast asupra caract- uh, asupra uh, viitorului, carierei unui, unei uh, persoane, funcționar sau eurodeputat. Iată, sunt întrebări care, din punctul meu de vedere, sunt importante. Grazie, la parola Didier, che Mulțumesc. Și acum are cuvântul Geoffroy Didier, raportor din umbră din partea PP în cadrul Comisiei Jurii. Vă rog. Presidente, non è connesso. Allora passiamo all'onorevole Pisapia. Se pare că nu e conectat. Bun. Atunci, uh, Giuliano Pisapia, uh, raportor de umbră din partea socialiștilor în cadrul AFCO. Giuliano, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Sper că mă auziți și mă vedeți bine. Vreau să mulțumesc domnului profesor Demke și domnului profesor Frișul pentru uh, prezentările lor și pentru propunerile foarte concrete pe care le-au formulat. Uh, o primă temă pe care aș dorea să, dori să o evoc este următoarea. E important să avem un astfel de comitet etic care să ne permită să luptăm în mod eficient împotriva conflictelor de interese, dar nu numai ci și împotriva acelor uși rotative sau oricare alte comportamente care ar putea avea o incidență negativă asupra credibilității instituțiilor europene. Apoi, o altă temă importantă o reprezintă sancțiunile, pentru că de foarte multe ori nu există niciun fel de sancțiuni. De aceea cred că în momentul în care se întrunesc condițiile pentru asta, ar trebui să putem aplica și sancțiuni. De multe ori e suficient doar de o atragere doar de a atrage atenția asupra unei probleme. Dar, dacă acest lucru nu e suficient, atunci trebuie ca în a doua etapă să putem aplica sancțiuni. Eu fac parte din Comitetul de Etică Consultativ din cadrul Parlamentului European și am avut ocazia să lucrez de asemenea și în Comisia Echivalentă din Parlamentul Italian. Care este experiența noastră? E întotdeauna vorba de organisme care sunt compuse doar din parlamentari, din deputați și aceste organisme au funcționat foarte bine și cred că acest comitet de etică în Parlament funcționează foarte bine. Dar eu cred că prezența celor care sunt interesați înainte de toate în astfel de organisme este un element bun, pentru că pot veni cu un punct de vedere diferit. Și atunci întrebarea mea pentru experți este următoarea. De ce în propunerile lor nu s-au gândit deci, dincolo de independența, de autonomia necesară pentru acest comitet, de ce nu s-au gândit să permită și participarea, pe lângă experți juridici, uh, tehnici, uh, um, participarea unor persoane, cum ar fi profesori universitari, care ar avea un merit deosebit și care ar putea eventual să fie numiți de către societatea civilă sau de către instituții la nivelul cel mai înalt. Deci, să avem prezența unor persoane care ar avea un interes absolut deosebit față de astfel de comitete de etică. Mă gândesc că acesta ar putea fi un punct de cotitură și astfel am fi în măsură să formulăm o propunere și ca aceasta ulterior să devină ceva concret, pentru că nu trebuie să uitați un lucru, e bine să avem idei, dar e bine ca și ulterior ideile acestea să poată să se și concretizeze. Mulțumesc pentru atenție! Se... Julie. Domnul președinte, mulțumesc, mulțumesc, Giuliano. La raportez. raportor din umbră din partea socialiștilor pentru Comisia Jurii, vă rog. Miss Walters, please press the speak button. Vă rugăm să apăsați pe butonul speak. to be working now. It works now. Sper că funcționează acum. Da, da, să știți că funcționează, vă rog. Excelent, mulțumesc. Aș avea două întrebări. Vreau să mulțumesc mai întâi pentru prezentările deosebit de interesante până uh, în prezent. We lost the sound. Dar să știți că nu vă mai auzim. Can you press the speak button again? Poate puteți apăsa din nou pe butonul speak? I'm trying again now. Am încercat din nou. Bun, acum funcționează, vă rog. Excelent. Aș avea o întrebare mai degrabă generală. Am notat ceea ce apare în aceste rapoarte referitor la tendința generală uh, referitor la standarde etice și felul în care acestea se aplică și sunt monitorizate. Tendința aceasta de a legifera absolut tot. Și cred că acest lucru uh, merge cam în aceeași idee, să creăm niște reguli care până la urmă subminează eficiența. Însă, eu cred că indiferent cât de multe reguli ai avea și oricât de, multe, uh, cât de puternic ai încerca să le respecti, conflict of interest Walters? and yeah, I suppose on that and on that culture I... iar această cultură Sunetul se întrerupe. Experts of to what extent and culture because if they say well to be honest at the end of the day pentru că dacă până la urma urmei Sorry, I hear myself echoing back. Și să știți că mă aud în eco, spune vorbitoarea. Culture in a particular institution. Dacă totul depinde doar de o cultură din anumite instituții, regulile uh, sunt greu de schimbat. Și atunci întrebarea uh, pe care aș vrea să o pun se adresează domnului profesor Demke. monitoring, uh, particularly proposals that members of the Agriculture Committee not vote on direct income support um, that they might receive themselves. Of course, we've got some. Uh, dacă membrii, dacă deputații ar trebui sau nu ar trebui să poată vota pe acele reguli care prevăd veniturile Uh, de care vor beneficia ulterior. Doamna Wolters, uh, sunetul este foarte prost, conectarea este foarte uh, slabă. Eventual, dacă puteți să uh, uh, reîmprospătați pagina. Procediamo, eh, sennò... Domnul președinte, da, o să trebuiască să continuăm pentru că altfel pierdem foarte mult timp și nu vom avea timp să dezbatem. Gilles Royer din partea Renew, vă rog. non e, presidente, non e connesso. Dar nu e conectat, domnule președinte. Da, proviamo con... Uh, Bun, atunci haideți să încercăm să uh, îl contactăm pe Gunnar Beck din partea IDE. Vă rog. Vă parlare? Eh, al posto di Boyer. În loc de domnul Boyer? Uh, da, dacă dorește, bun, foarte bine. Să ia cuvântul. Oui, merci, monsieur le président. je vais pas prendre... Mulțumesc, domnule președinte. Să știți că nu vreau să iau locul lui Gilles Boaie, vreau doar să fac un, un comentariu. Nu știu care sunt uh, uh punctele pe care vrea să le uh, prezinte Gila, așa că o să vorbească el, dar vreau să mă refer la alte aspecte, la întrebările puse de colegul Freund și Sejourne. Uh, Uh, și care mi se par foarte oportune, adică alta autoritate în Franța vine cu adevărată plus valoare, pentru că permite accesul la documente pe care noi, în calitate de parlamentari, pentru că nu avem o logică de comisie de anchetă pe model american, e bine, noi nu avem acces la elemente fiscale, la anumite date și deci trebuie să ne mulțumim doar cu o declarație care uneori nu corespunde Uh, realității, uh, ca într-o anchetă publică. Și atunci aș dori să știu cum putem face în așa fel încât pe modelul autorității, în alte autorități din Franța, să avem ceva asemănător și uh, aici. Uh, lipsa de transparență poate, fi, poate pune probleme, pentru că uh, trebuie ca aceste elemente pe care le solicităm să le putem obține. Și atunci, cum putem avea acces la aceste documente? Și, în al doilea rând, sunt de acord cu cele spuse de Stefan Sejourne, și anume politicile acelea de însoțire care sunt necesare într-o primă etapă. De altfel, în Franța, în alta autoritate începe mereu prin a uh, Uh, pune semne de întrebare. Uitați, am constatat cu tare și cu tare și cu tare și asta oferă persoanei respective posibilitatea de a justifica anumite elemente. Și uh, totul poate fi rezolvat în mod eficient și rapid. Și încă un element, dacă îmi permiteți, în final. Întrebarea referitor la OLAF sau, dacă nu, de ce ar trebui să avem un, uh, un organism nou. Eu cred că, deocamdată, în materie de... OLAF are competențe în materie de fraudă. Deci ar fi nevoie nevoie de competențe diferite, suplimentare. Mulțumesc. Dacă puteți să ne precizați aceste elemente. Mulțumesc. Passiamo all'onorevole Beck, allora. Și acum are cuvântul colegul Gunnar Beck. Președinte, nu e connesso. Allora... Să știți că nu e conectat. A, colegul Freund dorește să ia cuvântul? Dacă nu, dăm cuvântul colegei Leila Sheibi. Cred că ar fi bine să dați cuvântul colegei din partea GUE. Bonjour. Merci. Bună ziua. Îmi cer scuze uh, imaginea nu e foarte, foarte bună. Am recuperat un calculator foarte vechi. Sper că asta nu pune probleme interpreților pentru a interpreta ceea ce spun. Eu cred că discuția uh, de pe ordinea de zi de astăzi, în ședința noastră, cea care face obiectul întâlnirii noastre, demonstrează un lucru extrem de pozitiv și anume că suntem cu toții de acord asupra unui fapt și anume că Uniunea Europeană trebuie să aibă mai multă transparență și integritate. Și așa cum a spus profesorul Demcă în prezentarea sa, chestiunea aceasta e din ce în ce mai importantă din punct de vedere politic în ultimii ani. Și observăm că apare o cerere de integritate și transparență din ce în ce mai mai mare din partea cetățenilor europeni. Iar miza, după cum ați spus, domnule Frischhut, este să apropiem cetățenii europeni de instituțiile europene, instituții care de multe ori par foarte îndepărtate, atât simbolic cât și geografic. Pentru că sunt opace. Și atunci, um, problemele au fost identificate în ultima vreme, însă posibilitățile de îmbunătățire sunt reale, în așa fel încât să putem eradica conflictele de interese și opacitatea influenței din partea lobby-ilor lobby-urilor. Uh, e cazul și în Parlamentul European, dar nu numai, în ansamblul instituțiilor europene și agențiilor. Iar ideea de a avea un astfel de organism independent de etică, un organism comun tuturor instituțiilor europene, acest lucru ar putea să ne permită, într-adevăr, să facem în așa fel încât integritatea și transparența să progreseze în mod concret și nu doar în cuvinte. Și asta ne va permite să depășim situația actuală, care a demonstrat că are și a limitele ei, uh, situație în care instituțiile europene sunt și parte și judecător într-un caz. Deci ele analizează exact uh, ceea ce de fapt ar trebui să judece. Și ați spus că avem și temeiul uh, juridic necesar pentru a crea acest organism, că acest, acest temei juridic pare insuficient. Mă întreb în ce măsură atunci am putea găsi o astfel de soluție și mă alătur celor spuse de colegul meu Freund. Până la urmă, uh, codul de conduită se aplică celor care doresc să îl semne, semneze. Și uh, dacă o instituție nu face parte din acest acord interinstituțional, atunci ce se va întâmpla? Ne putem imagina că uh, anumite instituții care poate au probleme de transparență vor fi cele care vor fi cele mai reticente pentru a semna astfel de acorduri interinstituționale mă gândesc la instituții, dar și la agenții. Ideea este să integrăm existența acestui organism în tratate, în așa fel încât să putem preîntâmpina toate situațiile problematice și indiferent de instituție sau agenție. Și doar astfel vom putea fi credibili pe acest subiect, pentru că atunci, într-adevăr, vom avea transparența suplimentară cerută de cetățeni. Și v-aș ruga să reveniți asupra acestui punct. Iată întrebarea. Oare nu riscăm cumva să pierdem o adevărată șansă Uh, creând un astfel de organism printr-un acord interinstituțional, o șansă unică de fapt și de drept pentru a avea într-adevăr un gest puternic, pentru a avea o adevărată politică independentă în acest domeniu, pentru a modifica în acest sens tratatele și să avem astfel un organism independent care să fie uh, valabil pentru toate instituțiile europene. Și o a doua întrebare care se referă la un alt subiect, dar vreau să știu dacă eventual prin studiul dumneavoastră ați putut să aveți așa o fotografie concretă a forțelor politice și a pozițiilor politice din partea diferitelor uh, instituții, agenții, care dintre ele ar fi fost favorabile, care nu prea și-ar fi dorit uh, înființarea unui astfel de organism independent. Um, deci dacă aveți așa o stare a lucrurilor actuală să ne prezentați. Mulțumesc! Grazie mille e... Mulțumim mult, spune președintele. Jufra Didier sau Gunnar Beck a reușit între timp să se conecteze? Nu pare să fie cazul. Nu? Atunci vom da din nou cuvântul experților pentru ca să poată răspunde întrebările. Domnule președinte, doamna Manu Obrie conectată. A, ah, prea bine. Atunci, doamna Obrie are cuvântul pentru întrebarea dumneei. can you please press the speak button? Doamna Obri, vă rugăm apăsați butonul speak. Oui, bonjour. Bună ziua. Am apăsat de două ori. Sper că acum mă auziți bine și că mă și vedeți. Mulțumesc, domnule Tajani. Mi-era teamă că m-ați uitat, dar mă bucur că nu e cazul. Intervenția mea va fi scurtă pentru că vine din perspectiva jurii, mai ales în ce privește controlul conflictelor de interese. E un exercițiu pe care l-am încercat în momentul numirii comisarilor și, zic eu, cu o serie întreagă de limite. Și sunt puncte asupra cărora suntem de acord din tot spectrul politic, anume nu avem practic niciun mijloc de verificare. Toate informațiile uh, vin din declarațiile voluntare ale candidaților comisari și apoi trebuie să luăm o decizie. Uh, ca atare, reflecția de la juri, cum uh, spunea și Stefan Sejune, care e raportorul nostru, e să vedem în ce fel putem uh, um, formula niște răspunsuri la această temă a controlului conflictului de interese. Mizele sunt multiple. Pe de-o parte, cadrul de examinare mult prea restrâns și aș merge încă și mai departe decât spunea Stefan Sejurne la început, ar trebui să avem acces și autoritatea independentă să aibă acces la datele de patrimoniu, la datele fiscale sau la cazierul judiciar, mai ales dacă există anchete în curs în ce privește candidații comisari. Iată prima întrebare. Doi, dacă e să asigurăm o articulare între autorități și controlul puterii politice, cum vedeți această articulare între uh, Comisia Jurii, care trebuie să verifice conflictul de interese, și această autoritate independentă pentru etică pe care încercăm acum să o definim. Și că tot e vorba de independență, în ce măsură vi se pare pertinent să asociem organizații ale societății civile, ONG-uri, mă gândesc în special la Transparency International, Corporate European Observatory și iau un exemplu francez, mm, HTVP, cum pot aceste organizații interveni atunci când constată că există încălcări ale regulilor de etică. Și, în fine, încă o întrebare. În ce privește controlul conflictelor de interes, deocamdată e un exercițiu care se derulează doar în momentul numirii uh, comisarilor, care ar putea fi rolul unei autorități de etică de-a lungul întregului mandat al comisarilor sau chiar și ulterior. Vă mulțumesc foarte mult! Multe grazie, onorevole Obri. Mulțumim foarte mult, doamna Obri, spune președintele. Uh, întâi, mm, domnul profesor Demke, vă rugăm să răspundeți întrebărilor puse de colegi. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am notat foarte multe întrebări și nu voi răspunde la cele care țin de aspectele procedurale și juridice. Am să las aceste aspecte um, lui Marcos să le răspundă. Alte observații. Am fost întrebați de ce avem nevoie de o autoritate pentru etică. Pur și simplu e nevoie de un astfel de organism, deoarece potențialele conflicte de interes ale comisarilor numiți pot veni și reveni, reveni mereu. E mereu aceeași poveste. Și aduce mari uh, prejudicii reputa- reputației UE dacă cetățenii citesc mereu în presă despre numirea sau desemnarea unui comisar care are uh, potențiale conflicte de interes. Eu nu cred că aceste caz, cazuri de potențial conflict de interes pot fi gestionate într-un context politic de către Parlamentul European sau de către Comisia Europeană pentru a rezolva astfel de aspecte în mod eficace, e absolut nevoie de o autoritate apolitică, independentă, externă. Altfel, discuția conflictului de interes va rămâne întotdeauna una uh, politizată și de deci ineficace. Aș fi vrut să mai adaug un lucru. O problemă în acest domeniu nu do- e doar că devin tot mai complexe cazurile de conflict de interese, ci faptul că țările încă răspund provocărilor doar adoptând mai multe și mai multe reguli. Deci e o abordare pur legislativă. Iar în domeniul conflictelor de interes, e practic o problemă mai degrabă de ordin psihologic, de perspectivă și mă gândesc la abordări inovatoare și instrumente, curți de etică, o abordare bazată pe plângeri și pentru că am văzut că abordarea pe bază simplu voluntară nu funcționează. Uh, conflictul de interese e întotdeauna o abordare individualizată. Vorbim mereu de o persoană. Și ne interesează uh, devierea de la conduită a unei persoane. Or, regulile pas să devină mult mai complexe și deci nu le mai putem gestiona. Deci trebuie să plasăm conflictul de interese în persoană și nu în guvernanță sau în organizație. Ce scuze dacă răpesc prea mult timp, dar mereu mă întreb că de ce um, um, oamenii nu sunt interesați de implementările practice ale, ale conflictului de interese. Anual analizăm peste 3.000 de cazuri de conflict de interese. Nu vreau să spun um, dacă rezultatele uh, sunt sau nu eficace sau dacă fac lucrurile mai bine decât mine, dar ilustrează pur și simplu provocarea pe care o aduce monitorizarea și administrarea politicilor de conflict de interese în ziua de azi. Și există prea puține discuții despre ce este nevoie ca să monitorizăm conflictele de interese, ce competențe uh, sunt necesare celor care fac această muncă. Și această dimensiune ar trebui avută în vedere atunci când ne gândim la înființarea unui organism de etică. O idee pe care de-al o susțin foarte mult. Vă mulțumesc! Allora diamo ora la parola. Președintele, acum Vom da cuvântul profesorului Frimșut și mulțumim profesorului Demke pentru participarea dumnealui. Mulțumim pentru intervenție și pentru răspunsurile oferite colegilor. Domnule Frișut. Thank you very much. Mulțumesc, domnule președinte. Am să încerc să vă răspund. Și sunt de acord cu ce a spus colegul meu Demke. Uh, pentru instituțiile europene, ambianța e mult prea politizată și nu pot ele însele să uh, monitorizeze cazurile de conflict de interes. Am văzut ce s-a întâmplat pe durata pandemiei, când uh, și dezbaterea politică a intervenit în gestionarea crizei. Uh, și eu sunt împotriva abordării uh, auto, de autoreglementare, ci sunt mai degrabă pentru intervenția experților externi. Încerc să acopăr întrebările în măsura, întrebările în măsura posibilului, investigațiile și aspectele penale. Am subliniat în studiul meu că nu există competență în dreptul penal, excepte Franța. În Franța, în alta autoritate, a constituit uh, un exemplu și am putut uh, studia jurisprudența. În ce uh, privește UE există limitări deoarece deoarece temeiul juridic nu e acolo. Pe scurt, instituțiile au nevoie de informații din partea personalului, dar odată ce sunt necesare verificări, nevoie și de cooperarea autorităților naționale. Mai multe informații pe această temă, ca să răspund Daniel Freud, găsiți la pagina 112 a studiului meu. Acum, recomandările sunt ele posibile? Da. Uh, trebuie să le facem publice aceste recomandări? Da. și cred că și acest lucru poate fi eficace. A combina codurile de conduită, de ce nu? Cum am spus și înainte, adesea identificăm similarități între diversele coduri de conduită și analizând Banca Centrală Europeană, ei au mai multe coduri de conduită care au fost codificate și au fost integrate în mod mai extensiv și e o dovadă a faptului că acest lucru e posibil. Stefan Sejourne, definirea conflictului de interese, în referire la OCD, a fost surprizător pentru mine pe parcursul studiului că adesea avem aproape formulări identice când e definit conflictul de interese, mai menționăm în studiu că uneori o instituție în mod explicit lasă uh, deschis uh, portița de unde provin informațiile, pe când în alte coduri de conduită se vede clar că e cazul, de exemplu, la OCD, OCD care rămâne un model pentru a determina de unde vin informațiile. De ce un nou organism? De ce nu ombudsmanul european? M-ați întrebat? Uh, eu cred că, uh, la fel cum s-a mai spus, că ar fi important ca un, o nouă autoritate specifică, uh, bazându-se, sigur, pe resurse existente și personal din diferite instituții, să fie formată. Domnul Wieland, de ce EA nu e suficient? Da, uh, E nevoie de măsuri de însoțire, de exemplu, în ce privește uh, fiscalitatea, cooperarea administrativă. Poate că directiva din 2011 ar trebui modificată. În ce privește separarea puterilor, cum spunea domnul Wieland, aș face referire la Montesquieu, Poate că astăzi mass media e cea de-a patra sau a cincea putere, dar, uh, cum s-a spus, am avea nevoie de o uh, putere a integrității. Însă niciuna nu va putea înlocui curțile de justiție și nici nu e intenția nimănui. Deci, noul organism va, se va ocupa strict de uh, aspectele de etică, în timp ce Curtea de Justiție uh, de aspectele uh, juridice. Domnul Pascal Dura a menționat Olaf, ce se întâmplă cu frauda și corupția. Cred că răspunsul se regăsea în răspunsul pe care l-am dat domnului Viland și am mai menționat un lucru. Ideea ar fi să avem un cod de conduită model care să fie anexat și de ce? Pentru că altfel s-ar putea acorda prea multă uh, putere acestui nou organism doar din uh, perspectiva uh, eticii. Dar dacă codul de conduită este uniform, atunci Noul organism de etică ar putea defini uh, unele coduri de conduită mai specifice, cum ar fi cazul pentru sectorul bancar. Sunt convins că acolo sunt nevoi suplimentare care nu apar și în cadrul altor tipuri de instituții și în felul ăsta răspund și domnul Wolters dacă e o nevoie specifică atunci trebuie să există uh, posibilitatea pentru coduri uh, mai specifice. Sancțiunile. Din motive juridice, putem folosi posibilitățile existente și cred că mecanismele de tip soft law, eu sunt profesor de drept, uh, deci uh, măsurile de soft law pot fi uh, utile, dar putem să ne gândim și la sancțiuni, însă există limitări juridice mm, compoziția. Dacă ne uităm la exemplul francez, ar putea exista mai mulți membri. Vă rog, analizați exemplul Franței din studiu. Ar fi bine să avem membri din instituțiile existente. Trebuie, în schimb, să fie limpede că nu există niciun conflict de interes dacă membrii existenți sau chiar și foști membri sunt integrați în noua autoritate. E important să ținem seama de asta. Răspunzându-i domnului Voltaș, dacă vă uitați la studiu, cred că prezentarea mea a fost circulată. Sigur că e nevoie de anumite limitări datorită doctrinei Maroni, dar și în studiu am văzut că această autoritate trebuie să utilizeze valorile existente, articolul 2 al tratatului, al TFU, dar și alte principii care deja pot fi uh, cu ușurință identificate. E una din posibilități și cred că merge în direcția în ce menționa chiar domnul Volters. Sunt de acord cu domnul Durand, deci am să încerc să-mi scurtez intervenția. Sunt de acord cu ce a spus și doamna Șaibi, două comentarii aici. Totuși, agențiile nu au fost incluse din motive de spațiu. Schimbarea tratatelor, da, ar face ca lucrurile să fie mai ușoare. <laughs> Studiul meu ar fost mult înlesnit dacă uh, putem invoca schimbarea tratatelor, dar eh, e foarte complicat, nu așa, la nivel de eh, statele membre. Dacă ne uităm și la istorie, uneori e vorba chiar de referendumuri, nu doar de avizul parlamentelor naționale și al guvernelor. Deci, eh, mi se pare o provocare mult prea mare. Teoretic, e posibil și sunt pentru schimbarea tratatelor, dar practic mi se pare foarte, foarte dificil. Doamna Obri, da, verificarea informațiilor, ar fi foarte important să dispunem de informații din partea fiscului, dar există limite juridice aici și în acordul interinstituțional ar fi nevoie de amendamente la jurisprudența secundară ar trebui să putem oferi informații, instituțiile ar trebui să poată acționa la, din propria inițiativă și la ultima întrebare a doamnei Obrit, da, e important, am menționat în studiu faptul că acest nou organism trebuie să se refere atât la membri cât și la personal, atât înainte de mandatul lor și pe parcursul mandatului, cât și uh, ulterior, așa numita perioadă de cooling off. Vă mulțumesc foarte mult! Grazie moltissimo! Mulțumim foarte mult, spune președintele, mulțumim domnule profesor pentru această intervenție și pentru răspunsurile oferite colegilor. Acum am să închei această parte a reuniunii noastre, acest punct de pe ordinea de zi și am să îl invit pe Adrian Vasquez Lazara să ia cuvântul. Te rog. Mulțumesc, domnule președinte Tajani. Mulțumesc AFCO pentru prezentare, precum și tuturor celor care au intervenit, raportori și colegi. Uh, știm că trebuie să ameliorăm mijloacele pentru a superviza și evita conflictele de interese în manieră eficace. Și în acest sens avem nevoie de abordări inovatoare. Deci e nevoie de un organism de etică și să anchetăm fraudele existente. Uh, mediatorul uh, european o face deja, dar uh, e nevoie de un pas suplimentar. Până acum, Comisia Jurii a lucrat singur pe examinarea declarațiilor candidaților comisari și, cum toți colegii știu, din această evaluare provin întrebări tehnice și dificile în comisie și adesea Comisia Jurii nu poate să le, răsp- le răspundă acestor întrebări în mod adecvat. Iată de ce la jurii ne bucurăm de susținerea, ne-am bucurat de susținerea tehnică a unui organism independent și um, cu expertiza necesară pentru a formula avize uh, tehnice pe conflictele de interese potențiale. Trebuie să observ că un eventual organism uh, independent de caracter tehnic nu trebuie și nu va putea să aibă ultimul cuvânt în verificarea acestor declarații de interese. Până la urmă, e rolul uh, ultimului decident, adică Parlamentului competențele revin Parlamentului European, care e reprezentantul decrimi, democrației și legitimității uh, europene. Domnule președinte Tajani, în numele membrilor jurii, doresc să manifest toată disponibilitatea noastră să colaborăm în continuare cu AFCO pe această temă și uh, mulțumesc la rândul meu uh, atât intervenenților și domnului președinte. Muy bien, Adrian, gracias. Mulțumim foarte mult, Adrian, mulțumim foarte mult pentru uh, munca ta. Vom uh, progresa cu siguranță și vom ajunge la victoria politică împreună, AFCO plus jurii și, bineînțeles, la nivel de Parlament European, pentru a găsi soluții europene. Mulțumesc pentru efortul tău, mulțumesc și pentru cooperarea între comisiile noastre. Acum Trecem la următorul uh, punct de pe ordinea de zi. Raportul domnului Freund, care are acum 4 minute pentru a ne-l prezenta. Mulțumesc, domnule. Ich würde zum Anfang, uh, bevor wir in dieser... Înainte de a trece la subiect, dați-mi voie să le mulțumesc celor doi profesori dacă ne, ne uităm la ce s-a întâmplat în ultimii ani, care a fost situația, la câteva luni după ce comisia anterioară, anterioară uh, și-a terminat uh, mandatul, am văzut că o serie de comisari au intrat în viața uh, privată, în, în activitatea, au și-au început activitatea privată. Cel mai mare scandal a fost reprezentat de trecerea la Goldman Sachs a fostului președinte Bar- al Comisiei Barroso, dar acesta nu a fost singurul caz. Peste 50% dintre comisarii din uh, comisia de dinainte a, au trecut uh, în uh, după terminarea mandatului în sfera privată, în, în categoria lobbyiștilor. De altfel, aceste scandaluri au dus la schimbarea codului de conduită a Com uh, Comisiei Europene. Amnesty International ne spune, conform studiilor, că 30% dintre uh, foștii funcționari europeni sau au devenit lobbyiști. Uh, în uh, Parlamentul European avem în ultimii ani vreo 50 de încălcări ale codului de conduită și, din câte știu eu, nicio sancțiune nu s-a aplicat, nici măcar uh, o, o retragere a diurnei, uh, nici măcar atât n-au uh, trebuit să, să suporte cei care s-au făcut vinovați de încălcarea cad, codului de conduită. După aceea mai avem și uh, treceri din uh, activitatea privată în uh, activitatea politică. A, a existat un comisar care venea la, de la ExxonMobil uh, se ocupa la Comisia Europeană tocmai de uh, relația UE cu uh, OPEC și după un an uh, de la finalizarea mandatului, un an de pauză e drept, respectiva persoană s-a reîntors în și-a reluat activitatea în, în domeniul acesta al petrolului, de data aceasta în sfera pri, privată. Uh, au uh, existat, prin urmare, o serie de astfel de cazuri. Uh, după aceea, uh, ce se întâmplă la SAE, din câte știu eu, nici un raport cu privire la activitatea ulterioară a funcționarilor europeni nu a fost publicată de către SAE. Deci, Știm că există niște reguli, reguli care ar trebui să se aplice, dar care nu sunt neapărat uh, Uh, respectate. Cel puțin uh, SAE, uh, care ar fi obligat să, să vină cu rapoarte privind activitatea ulterioară a angajaților săi, încalcă acest, această regulă. Și toate acestea duc la dispariția încrederii în rândul cetățenilor europeni. Experții ne-au explicat care ar fi căile de folosit, de urmat pentru a retrezi încrederea cetățenilor. Acum, noi la comisia noastră trebuie să vedem care sunt elementele pro și contra uh, creierii unui asemenea uh, organism. Raportul, raportorul și raportorii din umbră trebuie să vadă ce e de făcut pe viitor, trebuie să discute despre temeiul juridic, despre instituțiile care ar trebui să facă obiectul, să participe la acest organism de evaluare etică independent, să fie doar Parlamentul și Comisia sau dorim să uh, Uh, extindem mandatul acestui organism și asupra altor instituții europene. După aceea trebuie să vedem dacă regulamentul uh, privind personalul face sau nu, ar trebui sau nu să facă obiectul acestui monitorizării acestui organism. După aceea trebuie să discutăm despre cum anume trebuie să fie sprijinit acest organism, despre personalul uh, Uh, care ar trebui să fie alocat uh, membrii uh, organismului, aceștia să fie desemnați de către instituțiile europene sau să fie independenți, să fie aduși de la nivel național, cum anume ar trebui să arate procedurile demarate, cum anume se organizează uh, Uh, legăturile între acest organism și uh, organismele deja uh, funcționale, precum Ombudsmanul European, OLAF, Comisia uh, Jurii, uh, Curtea de Conturi, de asemenea, uh, vorbim despre instituții care vor trebui să fie implicate și ținute la curent când vine vorba despre activitatea acestui organism de evaluare etică independent. Uh, Aștept cu nerăbdare, prin urmare, activitatea noastră pe marginea acestui uh, subiect în următoarele luni. Aștept din partea dumneavoastră comentarii, idei. Asta pentru a putea trece la uh, o primă redactare a unui proiect, un proiect care după aceea să fie discutat uh, de cele două comi- comisii, dar nu doar de, de către comisiile noastre, bineînțeles. Aștept cu nerăbdare cooperarea strânsă cu colegii. Mulțumesc! Bine, grazie. Lascio la presidenza all'onorevole. Vă mulțumesc. Acum Vasquez Lazar are cuvântul. Vă mulțumesc. Îi dau cuvântul lui Stefan Sejourni. Mulțumesc. domnule președinte. Président. Bon, à mon tour, Vă mulțumesc, domnule președinte. La rândul meu vreau să le mulțumesc celor care au intervenit. Uh, vreau să le mulțumesc uh, profesorilor, dar și colegilor, bineînțeles. Am notat multe dintre comentariile uh, experților. Ei spuneau că fragmentarea la nivel european, la nivel de administrație europeană, nu ne va ajuta Organismul acesta ar fi unul, o idee interesantă. Îmi doresc, iată, o activitate strânsă a, a noastră pe marginea subiectului. AFCO și jurii trebuie să continue a colabora uh, pe marginea subiectului. În acest context, uh, bineînțeles, rolul uh, organismelor în viitor, comisiilor noastre în, în stabilirea mandatului viitorului organism uh, este absolut esențial. După aceea, bineînțeles, mai există și alte întrebări, precum uh, ce se întâmplă cu personalul, cine anume desemnează membrii acestui uh, organism, După aceea rămân și alte, alte întrebări la care va trebui să găsim un răspuns. În orice caz, subiectul acesta ne va preocupa mult pe viitor. E important să vedem uh, în contextul uh, eforturilor pe marginea redactării rapoartelor care sunt prerogativele uh, celor Uh, două comisii, va trebui să ne împărțim clar activitățile. În orice caz, uh, experții trebuie să continue, aș, face, aș apleca atenția asupra subiectului, mai rămân multe, multe lucruri pe care trebuie să le înțelegem și să le rezolvăm. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Sejurne. Urmează domnul Hohel. So, <clears throat> Thank you very much. Domnul Rangel, vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să le mulțumesc celor doi profesori care au uh, făcut niște prezentări foarte interesante, foarte stimulante. Dar să știți că eu sunt întotdeauna uimit de Comisia noastră pentru afaceri constituționale. Pentru că dacă într-adevăr dorim să creăm uh, uh, o democrație la nivel european, trebuie în mod evident uh, să respectăm uh, principiul separării puterilor în stat. Prin urmare, ideea creierii unui organism de valoare etică care să fie deasupra tuturor uh, instituțiilor europene, nu-i doar un concept greșit, ci mai este și un uh, concept periculos. Dacă ne uităm la uh, separarea puterilor în stat, a, stat, a avea un, uh, o putere administrativă care e deasupra tuturor, așa ceva este absolut uh, inacceptabil. Deci avem o problemă de concepție aici. Da, sunt întru totul de acord că trebuie să sporim capacitatea de control, să asigurăm mai multă transparență. Dar asta trebuie să se întâmple la nivelul fiecarei instituții în parte. Asta pentru că nu e unul și același lucru să fii uh, membru al Parlamentului European sau al Curții de Conturi. Nu e același lucru dacă ești funcționar sau dacă ești un fost membru uh, al uh, unei politi- o instituții uh, politice. Deci, sunt de acord că trebuie să avem mare grijă când vine vorba despre subiectele acestea. Și deci trebuie să fim foarte atenți la uh, Uh, monitorizarea eticii și moralei. Spre exemplu, mă gândesc că un, o Comisia Parlamentului European ar putea să aibă dreptul să ceară informații suplimentare din uh, partea nivelului național. Știm că ar fi uh, foarte greu, dar, într-adevăr, sunt de acord că genul acesta de putere ar trebui să existe pentru a putea uh, stabili la nivel de Parlament dacă un caz e sau nu conflict de interese. Dar, a avea un organism uh, deasupra tuturor care să verifice lucrurile acestea, uh, ar fi o încălcare a, a, a regulilor constituționale. Și noi, AFCO, nu putem discuta <laughs> despre așa ceva. Uh, aș mai avea un lucru de, de spus. Într-adevăr, dezbaterea aceasta este una importantă, trebuie să o continuăm, dar în momentul în care îi ascultam pe uh, profesori, mm, aveam senzația că încurcă oalele. Conflictul de interese în cazul funcționarilor nu poate fi echivalat cu conflictul de interese în cazul eurodeputaților, spre exemplu. Prin urmare, ideile dumneavoastră sunt uh, mai degrabă uh, unele care vizează crearea unui organism administrativ deci un, un, vorbiți despre un organism care la nivel administrativ uh, să supravegheze, poate să supravegheze, dar când vine vorba despre organisme politice, avem nevoie de un organism politic până la urmă sau de, de un cadru politic. În orice caz, uh, se poate veni cu recomandări, se poate veni cu sfaturi, etc. Dar, oricum, instituțiile trebuie să rămână independente și ele, în interiorul lor, trebuie să își rezolve problemele. Pentru că dacă nu facem lucrurile în felul acesta, cre- creăm un fel de democrație uh, birocratică. Uh, vă mulțumesc, domnule președinte, îmi cer scuze că m-am lungit, uh, dar tocmai ce terminasem înainte de a, fi, de a mi se tăia microfonul. Mulțumim. Urmează domnul Pisachia. Is Mr. Pisapia connected? He is connected. We're refreshing the connection, Uh, reactualizăm legătura domnului, domnului uh, Pisapia. He's now disconnected. Domnia sa nu mai este conectat în momentul de față. Bine. Atunci trecem la doamna Walters. Walters. Aveți cuvântul, doamna Walters. Miss Walters, can you press the speak button, please? Ms. Walters, can you please press the speak button, please? Ah, now it's working. Funcționează acum. Îmi pare rău, uh, tot felul de probleme apar uh, astăzi cu legătura noastră. Nu mai știu cât timp am la dispoziție, deci voi încerca să fiu succintă. Da, într-adevăr, sunt de acord cu uh, cele spuse de vorbitori. Avem de-a face cu o situație hibrid aici. Când vine vorba despre conflictul de interese, numiri, uh, toate acestea trebuie să fie depolitizate. Dar, pe de altă parte, mai vorbim și despre un proces care trebuie să fie democratic, ar trebui să fie politic și asta uh, uh, vizează uh, rezultatul dovezilor adunate. Când vine vorba despre numiri, într-adevăr, sunt de acord, procesul ar trebui să fie în mâinile Parlamentului, dar când vine vorba despre evaluarea candidaților, e bine, eu consider că aceasta ar trebui să fie, faza aceasta ar trebui să fie depolitizată. Aceasta este faza în care se colectează informațiile. Uh, Vorbitorul anterior vorbea despre legitimitatea procesului și democrația, caracterul democratic al uh, procesului și sunt de acord cu aceste comentarii. Am mai spus asta în uh, trecut, sunt de acord cu Daniel. Uh, organismul n-ar trebui să se limiteze la Comisia Europeană, s-a vorbit și despre Banca Centrală. Uh, Um, S-au vorbit și despre alte lucruri, dar important e să, să vedem, uh, să nu ne lăsăm pe tânjale, să, să monitorizăm totul cu mare atenție. Señor Estupendo, muchas gracias. Muchas gracias, señora Walters. Vamos a intentar recuperar la conexión con el señor Pisapisa. Señor Pisapisa. Încercăm să-i dăm cuvântul domnului Pisapia. Uh, domnule Pisapia, aveți cuvântul. Eh, mi scuso ma c'è stato un, un equivoco, ma no, io no, ho ben poco da aggiungere. Volevo solo dire agli amici e colleghi sia della mia commissione che, di, di, che sono intervenuti, ma anche... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc colegilor care au intervenit înaintea mea, pentru că au fost idei foarte interesante și e adevărat că e bine să putem discuta, dar apoi va trebui să ne punem întrebarea cum anume vom face în așa fel încât nu numai Parlamentul European, ci și celelalte instituții europene să accepte ceea ce vom propune. Pentru că va fi vorba despre un acord uh, sau, mă rog, despre propuneri realiste și foarte concrete. S-a propus, deci, înființarea unui comitet sau unui organism unic pentru toate instituțiile europene. De fapt, e o privire înspre un viitor foarte îndepărtat și mi-e teamă că nu vom reuși să obținem măcar un minim din obiectivul nostru. Acum, eu, e adevărat, gândesc cu voce tare, dar ar trebui totuși să vedem exact ce anume se poate face concret și nu doar să rămânem uh, în, într-un registru de dorințe, pentru că altfel s-ar putea să repetăm ceea ce s-a întâmplat în anii 90. Facem propuneri, creăm comisii, eh, refacem propuneri, eh, exprimăm idei, dar care până la urmă nu se concretizează, nu văd lumina zilei concret. Așa că vă mulțumesc tuturor pentru intervenții, pentru propunere, însă nu uitați ceea ce v-am spus adinaori și anume că poate că ar trebui să avem ambiții un pic mai reduse, dar care să aibă o șansă reală de a se concretiza. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Pisapia! Nu mai văd nicio altă solicitare din partea membrilor de pe lista de oratori, nu mai e nimeni conectat. Dacă eventual domnul Freund dorește să încheie această dezbatere, atunci vă rog frumos, domnule Frond, aveți cuvântul. Vielen Dank, äh, Herr Vorsitzender. Ähm, Vă mulțumesc, domnule președinte. Spuneam că aștept cu nerăbdare să colaborăm. Colegii care n-au putut sau n-au vrut să vorbească astăzi pot să mi se adreseze în scris. În orice caz, în următoarele săptămâni voi încerca pe baza dezbaterii de astăzi să vin să, să redactez o primă, un prim proiect. Bineînțeles, mă voi baza și pe prezentările experților, deci aștept colaborarea strânsă. Mulțumesc! Thank you very much to all the colleagues and to the expert who... Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc colegilor și experților care au participat astăzi la dezbatere. Mulțumim încă o dată Comisiei AFCO și Secretariatului uh, AFCO care a lucrat alături de comisia noastră și secretariatul nostru pentru a pregăti și... Domnul Vilan dorește să ia cuvântul, domnule președinte. Da, domnul Vilan a cerut din nou să ia cuvântul, vă rog. Ok. E sobre el debate că acabamos de tener. Pe dezbaterea pe care tocmai am avut-o, da? Domnule Vilan, atunci, vă rog, aveți cuvântul. Señor Viland, tiene usted la palabra. Domnul Viland, aveți cuvântul. Entschuldigung, ich... Ähm, ähm... Îmi cer scuze, credeam că am deschis deja uh, microfonul. Um, Ceru să mai devreme cuvântul, dar nu-i păcat că intervin și ac acum. Vreau să le mulțumesc uh, experților pentru uh, intervențiile lor. De obicei, uh, audierile acestea ne ajută să, să vedem că există uh, mai multe tipuri uh, de, de idei și poziții. Astăzi, din păcate, experții noștri au fost foarte fixați pe, pe ideea lor și m-aș fi bucurat să existe mai multă flexibilitate. Da, se notează. Mulțumim foarte mult pentru intervenție, domnule Vilan. Și după cum spuneam și Adinaur, uh, se încheie astfel dezbaterea și suspendăm ședința până la 16.45.